Bună ziua, a todas. Bună ziua tuturor. Haideți să începem lucrările ședinței noastre de astăzi. Mai întâi cu un anunț din partea președinției. Nu am avut posibilitatea să terminăm, să încheiem, să finalizăm ședința coordonatorilor, pentru că nu ne-a ajuns timpul. Am făcut o serie de propuneri și le vom dezbate împreună cu grupurile în ceea ce vrește planul de lucru pentru 2016 și felul în care vom programa rapoartele pe care le vom avea pentru uh, comisia noastră. Această muncă încă nu e finalizată și așteptăm să putem lua o decizie ca și coordonator și odată ce decizia va fi luată vom informa întregul grup, întreaga comisie. Din păcate nu am reușit să terminăm această dezbatere astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi este propunerea de calendar a reuniunilor pentru 2016. În principiu aveți informația aceasta la dispoziția dumneavoastră. Nu știu dacă eventual sunt observații sau întrebări pe care doriți să le exprimați. Dacă nu, atunci putem accepta acest calendar așa cum e. Mm, así parece ser que así es, puesto que no hay ninguna cuestión. Bun, se pare că nu sunt întrebări și astfel vom proceda. Și vă propun acum să trecem la punctul următor și anume votarea electronică. Eh, eh, Mai întâi avem primul raport referitor la bugetul general al Uniunii Europene. Enmienda numărul 1, votos a favor. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 2, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptăm. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. De la segunda parte de la enmienda 2 se abre la votación. A doua parte s-a deschis votul. Se ah, ah, Sí, no será porque ya todos habían votado. Sí. Se rechaza la enmienda. Și se respinge cea de-a doua parte a acestui amendament. Trecem acum la amendamentul numărul 3. De asemenea, aici vot separat. Prima parte, cine este pentru? Vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abține și se adoptă. Ce de-a doua parte acum, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm. Verificăm electronic cea de-a doua parte a amendamentului numărul 3. S-a deschis votul. Votul a favor. Se cierra la votación. S-a închis votul. și se adoptă cu 21 de voturi pentru și 6 împotrivă și o abținere. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e foarte clar. Verificăm electronic. Amendamentul numărul 4. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Sí. Rechazada la enmienda. Și se respinge acest amendament numărul 4. Acum, amendamentul 6, prima parte. Cine este pentru? Ah, perdon, perdon, la amenda 5. Mă iertați, da, spune doamna președinte, amendamentul 5 mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, amendamentului 6, cine este pentru? împotriva, abțineri. Facem o verificare pentru a doua parte a amendamentului 6. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Queda rechazada. Se respinge cea de-a doua parte a amendamentului 6. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva.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 Se cierra la votación. Thank you, închis votul. Și se adoptă cu 23 de voturi pentru, 5 împotrivă și nicio abținere. Pasamos al siguiente. Trecem acum la următorul raport al domnului Urtasun referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aplicarea priorităților pentru 2015. Comenzamos la votación con la enmienda 10. Începem votul cu amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 19. Cerramos la votación. S-a închis votul. Se respinge. 15 împotriva. Eu nu am la mine cartela de vot, dar contabilizăm votul meu. În acest caz e un vot negativ, împotriva. Bun. Amendamentul 20. Cine este pentru? Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica amendamentul 20 pentru că o situație asemănătoare cu uh, votul de dinainte. Se abre la votación. S-a deschis votul. Cierra la votación. S-a închis votul. În acest caz, serían 13 a favor, 15 13 voturi pentru, 15 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 22. Pentru. Împotriva. Abțineri. Vom verifica. Vom verifica amendamentul 22. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul queda aprobada por 15 no ¿Sí? Ah, perdón, că ai otra compañera, ai otra compañera. Ah, dar mai e o colegă, de asemenea, pentru care trebuie să contabilizăm votul separat, pentru că nu are cartela de vot. Ah, deci, trebuie să ne spuneți. Rechazada. Atunci, în acest caz, cu votul dumneavoastră se respinge. 23, 23, 23, votos a favor. Amendamentul 23, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 24, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 3. Și ajungem direct la amendamentul 30. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Vom face o verificare pentru a doua parte a amendamentului 30. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Y queda aprobada. Și se adoptă. Acum, amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 34 și 35 sunt identice. Le votăm împreună cele două amendamente. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Facem o verificare pentru amendamentele 34 și 35 care sunt identice. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Queda aprobada. Și se adoptă. Entonces, sí. Enmienda 36. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva? Vom verifica amendamentul 36. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul aprobada. Și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica încă o dată, pentru că nu e foarte clar. Nu se vede foarte clar, așa că s-a deschis votul pentru amendamentul 40. Se cerrará la votación. S-a închis votul. Și în acest caz, ori n-am văzut eu bine, ori v-ați schimbat votul, se adoptă. Emienda 41. Votă... Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Și ajungem direct la amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vom verifica amendamentul 47. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. No, pero estamos igual. Entonces. Ah, da da rechazada. Se respinge. Amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 48. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă.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 Împotriva. Abțineri se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 57. Prima parte. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 58, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 59, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica votul pentru compromisul 2. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se respinge compromisul 2. Atunci votăm amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 3 s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Queda aprobado. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 4. Cine este pentru? Mă iertați, spune doamna președinte. Dacă s-a adoptat amendamentul 3, atunci aceste amendamente devin caduce și ajungem direct la amendamentul 8. Cine este pentru. Împotrivă. Abțineți. Se respinge. Acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. Amendamentul 10. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica amendamentul 11. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Queda rechazada. Și se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abține și se adoptă. Amendamentul 13. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și vom face o verificare pentru cea de-a doua parte. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă amendamentul 5, 17. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Vom verifica, deci, amendamentul 18. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso está, está rechazada. Oricum, indiferent cum ați fi votat, oricum e respins. Se respinge amendamentul 18. Me dicen que, que se me... Și iată că mi se spune că am uitat să votez amendamentul 15. Am sărit peste. Vă propun să votăm amendamentul 15. A favor? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem acum la votul final al acestui raport. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Și se adoptă 21 de voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere. Perfect. Pasamos a la votación del eh, Gender Mainstreaming Amendments. Trecem acum la votul amendamentelor în ceea ce privește la raportul referitor la rolul UE în cadrul ONU. Am putea eventual să le votăm în bloc, dacă sunteți de acord. Da? Nu? Nu sunteți de acord? Bun. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Ad Y ahora tenemos eh, que pasar a votar. Și acum va trebui să votăm întrebarea orală referitor la modalitățile de urmărire a obiectivelor programelor DAFNE anterioare în contextul noului program Dreptul, Egalitate și Cetățenie. Pasamos a votación la... Supunem la vot întrebarea orală. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Y damos por finalizados eh, los votos de hoy. Și iată că am încheiat voturile prevăzute astăzi. Continuăm. Vale. ¿Qué hacemos entonces? Eh?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 Pe ordinea de zi scrie că acest punct va începe de la ora 11. De aceea uh, trebuie să așteptăm pe doamna raportor. Și pentru a putea organiza această audiere așa cum se cuvine, eu v-aș propune să facem acum o pauză de 15 minute până la ora 11. Avem timp să bem o cafea și ne întoarcem la ora 11 aici și vom începe acest punct de pe ordinea de zi, această mini-audiere. No, lo hablas perfecto.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

Bună ziua din nou, dragi colegi. Vă propun să continuăm lucrările ședinței noastre și să începem imediat cu uh, audierea referitoare la egalitatea de gen și emanciparea femeilor în era digitală. Ah, ¿Ah? El, ocurre? După cum știți, la începutul acestui mandat am uh, luat decizia de a organiza câteva audieri înainte de a pune la punct diferite rapoarte de inițiativă ce au fost aprobate în cadrul acestei comisii parlamentare. Și tocmai de aceea, deocamdată, uh, organizăm această audiere referitor la raportul corespondent. Doamna Klepner este raportor și înainte de a începe dezbaterea pe tema raportului propriu-zis, doamna raportor cum ne va expune ideile sale generale referitor la acest raport. Vom începe mai întâi, deci, această audiere. Vreau să mulțumesc pentru prezența celor trei persoane care, prin intervențiile lor, vor contribui la munca noastră. Și în aceste mulțumiri doresc de asemenea să vă amintesc faptul că intervențiile dumneavoastră sunt limitate în timp. 10 minute pentru fiecare persoană, în așa fel încât ulterior să putem organiza și o dezbatere împreună cu deputații acestei comisii. Și mai întâi am să dau cuvântul doamnei Julia Schramm, activistă și blogger pe internet. Vă rog, aveți cuvântul timp de 10 minute. Um, hello. Um, Bună ziua. Sorry. Hello. Yeah. Um, yeah. Now. So. Um, um, so. Hi. Um, I'm Julia Schramm. I'm. A... Sunt Julia Schramm. Sunt. Uh cercetător politic, uh, sunt autoare de asemenea și lucrez pentru uh, Fundația Amadeu Antonio. Voi vorbi despre instigarea la ură și misoginie online. În anul 2015, iată, devine din ce în ce mai clar uh, ce înseamnă pentru societate această revoluție digitală, ce înseamnă pentru comunicare discursul politic, asta pentru a spune lucrurilor pe nume, devine din ce în ce mai democratic. Dacă în trecut uh, mass media tradițională uh, deținea monopolul asupra comunicării, acum uh, mediul online devine din ce în ce mai pregnant și oferă posibilitatea grupurilor marginalizate să își spună cuvântul. Vă dau câteva exemple în acest sens. Hashtag Black Lives uh, uh, hashtag Aufschrei, etc. În aceste medii se vorbește despre ce anume uh, trebuie să uh, cu ce anume trebuie să se confrunte femeile printre uh, altele. Discursul politic în momentul de față înseamnă diversitate, dar și rigoare momentară. Pe de o parte, uh, toate acestea înseamnă că ordinele de zi pot fi uh, stabilite de către noile mișcări sociale în special problematica sexismului și a drepturilor femeilor, a devenit din ce în ce mai pregnată în această era comunicării digitale. Asta din mai multe motive, și anume uh, Femeile folosesc uh, mediile online mai des, numerele sau cifrele se schimbă permanent, dar se pare că totuși femeile folosesc aceste medii mult mai des. Platformele uh, online, uh, spre exemplu Instagram, au peste 90% dintre utilizatori femei. Femeile își comunică ideile, vorbesc despre hărțuirea sexuală, spre exemplu, sau vorbesc despre maternitate. Este vorba despre subiecte pe care adeseori femeile nu le discută în public, dar le discută online. Femeile folosesc uh, mediile online pentru a depăși toate uh, granițele tradiționale. Spre exemplu, Nicki Minaj, un, uh, or, un rapper american, Uh, vorbește despre sexism uh, și folosește mediile online pentru a depăși acele granițe care există în industria rap. Pentru a spune lucrurilor pe nume, o serie de bărbați nu agrează maniera în care femeile se organizează pe internet, folosesc uh, internetul și urăsc faptul că, iată, femeilor nu le pasă de părerea bărbaților până la urmă. În plus, uh, și aici vine partea de instigare la ură și sexism, um, deci, în plus, apar o serie de grupuri care, practic, pun la stâlpul infamiei femeile care au succes și care vorbesc uh, clar. Un exemplu este așa numitul uh, Gamergate. Este o referință la scandalul Watergate. Pe internet totul devine un gate. Povestea e simplă. O tânără a creat un joc despre depresie, a primit recomandări, a, a fost uh, bine primit acest uh, joc, dar un concurent uh, a acuzat-o că a copiat uh, jocul și că se culcă cu tot felul de jurnaliști pentru a obține aceste comentarii pozitive. Și acum, de un an de zile aproape, oamenii se adună în acest Gamergate pentru a denunța uh, practic uh, sexismul din acest uh, domeniu al jocurilor online. Sper că vedeți uh, toate comentariile aici, dacă nu le voi citi. Am ales patru exemple care arată misoginismul. Zoe Queen este fata despre care vorbeam. Aveți aici un articol Wikipedia uh, care a fost creat de un uh, critic. Iată, avem data morții lui Zoe Queen aici uh, și vedeți că cineva speră că va muri uh, cât mai curând cu, putinț, cu putință. După mai avem și alte exemple. Doamna Vu a trebuit să-și părăsească casa pentru că a fost doxed. Voi explica termenul mai, mai târziu. După aceea mai avem și uh, exemplul unei uh, critice unei femei care critică practic sexismul din industria jocurilor online. Despre ea s-a spus uh, uh, unde locuiește, cine îi sunt părinții, uh, s-au transmis tot felul de, um, de anunțuri ale atacurilor iminente căreia îi va fi expusă. Și uh, iată, genul acesta de uh, comentarii sunt amenințări, amenințări cât se poate de clare. Bine, aici am, ale, am uh, ales exemplele cele mai uh, molcome, cele mai soft, dar există comentarii mult, mult mai uh, dure la adresa femeilor. Și uh, cauza acestor comentarii este misoginia, misoginismul. toate aceste lucruri se întâmplă din uh, pricina uh, granițelor uh, tradiționale care, iată, încep să fie depășite. Și tocmai de aceea, iată, au apărut din ce în ce mai multe mișcări, mișcări care doresc să discute adevărul relațiilor online. În continuare însă femeile sunt mai hărțuite decât uh, bărbații, uh, persoanele de culoare mai mult decât uh, cel caucazienii, iată instigarea la ură până la urmă reflectă echilibrul tradițional la nivel societal. Tocmai de aceea e nevoie de acțiuni, e nevoie de acțiuni cât se poate declare. Instigarea la ură nu înseamnă Uh, genul acela de acțiuni uh, care poartă numele de shitstorm și nu înseamnă nici uh, mobbing. mobbing. Instigarea la ură este practic un fenomen special care apare în anumite condiții. Bineînțeles, poate granițele dintre aceste diferite uh, Uh, forme de, de, de, de instigare la ură sau de uh, sexism uh, sunt fine și, prin urmare, instigarea la ură poate duce la shitstorm dar și la mobbing. Și există o mulțime de efecte adverse pe care genul acesta de tratamente le pot avea asupra celor care trebuie să le îndure. Uh, se poate ajunge la depresie, la fel ca și în cazul unor cazuri convenționale de, de, de violență. Deci, vorbeam despre doxing mai de, devreme. Ce înseamnă, de fapt, uh, doxing? Înseamnă publicarea tuturor datelor uh, cu caracter personal care visează o persoană uh, criticată în felul acesta de alții. Ce înseamnă revenge porn, pornografia ca, ca amenințare sau răzbunare, înseamnă publicarea online a tuturor uh, imaginilor, textelor cu caracter se- sexual care o vizează pe victimă. Mai există și atacuri coordonate, acestea sunt coordonate cum, cum le spune numele, și sunt foarte eficiente, pot duce la dispariția din mediul online a unor femei. O serie de femei au uh, părăsit uh, Uh, activismul politic și uh, mediul digital din pricina acestui tip de instigare la ură și misoginie. Și, bineînțeles, uh, mai există și sexismul de zi cu zi. Cine s-ar fi gândit că așa ceva există? Deci, instigarea la ură este o problemă online și trebuie contracarată. Dar cum anume? În primul și în primul rând trebuie să spun că cenzura sau supravegherea aprofundată nu vor rezolva problema pentru că anonimitatea nu este o uh, problemă. Există o serie de, de oameni care uh, consideră că genul acesta de instigare la ură sau uh, sexism este normală, uh, cu atât mai mult cu cât uh, societatea tolerează genul acesta de atacuri. Prin urmare, uh, mai uh, eficiente pot fi în combaterea genului, genului acestuia de fenomene, ONG-urile sau uh, asociațiile, nu represiunea poate pune capăt uh, fenomenelor de genul acesta. Dar mai există și alte posibilități care ne stau la dispoziție. Pe lângă blocarea uh, celor vinovați, uh, e, e bine să se creeze dialoguri care să contracareze prin argumente genul acesta de comentarii uh, dure. De asemenea, uh, trebuie să ținem cont de faptul că dezbaterile online sunt deosebit de uh, dificile pentru că pentru că ă, până la urmă genul acesta de dezbateri ă, sunt ă, sunt foarte, sau ocupă foarte mult timp și necesită foarte multe eforturi. Uh, tocmai de aceea spuneam că asociațiile, ONG-urile care își coagulează eforturile pot fi mai eficiente decât orice fel de alte uh, măsuri. Bineînțeles, educația este deosebit de importantă. Educația trebuie să promoveze dreptul femeilor și uh, să distrugă stereotipurile existente. Uh, de asemenea, e bine să fie finanțate inițiativele și proiectele care lupt împotriva misoginiei online. De asemenea, trebuie să venim cu cu strategii europene care să vizeze nu doar mediul uh, educațional, ci și uh, agențiile de menținere a ordinii, uh, polițiștii și instituțiile trebuie să știe cum anume să trateze misoginia online și sexismul. De multe ori autoritățile uh, de protecția liniștii publicii până la urmă nu fac nimic altceva decât uh, să ceară criticilor să părăsească mediul online. Ei bine, nu este suficient. Uh, dar cel mai important este ca toate aceste măsuri să se uh, desfășoare online, pentru că acesta este câmpul nostru de luptă până la urmă. Cam atât din partea mea, mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare cele ce vor fi spuse. Muchas gracias, señora Ram. Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul doamna Berke antreprenor specializat în uh, rețele sociale. One moment. Uh, slideshow. Ah, From yes. Uh, first, I would like uh, to thank you, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că îmi dați uh, ocazia de a mă prezenta aici și mulțumesc uh, mai cu seamă lui Constance Le Grip, care mi-a uh, facilitat această prezentare. Cum sunt uh, franțuzoică, o să continui în limba mea maternă. Deci, voi continua limba franceză, după cum am spus. În primul rând, atunci când vorbim despre egalitatea între femei și bărbați, trebuie spus un lucru din capul locului și anume că principala bătălie care rămâne de purtat este legată de cucerirea unui teritoriu. Toate chestiunile de egalitate între bărbați și femei pot fi rezumate la această idee de cucerirea unui teritoriu, care s-a făcut în mod uh, progresiv și, de fapt, înseamnă o regăsire a unui spațiu public care multă vreme și încă și acum mai este dominat de către bărbați. Femeile, în mod tradițional, au fost uh, circumscrise într-un spațiu Am încercat ca în prezentarea vizuală să am așa o notă mai umoristică. Femeile, vă spuneam, multă vreme au fost uh, uh menținute în, în sfera privată, domestică, gospodărească, iar în spațiul uh, public femeile erau mai mult uh, tolerate. Astăzi uh, știm bine că au existat niște campanii despre modul în care femeile trebuie să recucerească spațiul public, chiar și cât privește transportul în comun. De pildă, în Franța avem o astfel de campanie. În cartiere, în anumite zone, de uh, locuințe se impun tot timpul bărbații. Femeile sunt mai mult tolerate, sunt chiar considerate o prezență nelegitimă. Un subiect arzător în aceste cartiere, în aceste zone de locuințe unde nu se dorește prezența feminină, unde ea trebuie să fie mascată și așa mai departe. Uh, strada este un loc de făcut demonstrații, de cucerit spațiul public. Este foarte clar că acest spațiu public este în plină uh, încercare de reapropiere și atunci putem să spunem că și internetul este un fel de astfel de stradă în sens larg. Avem mai multe identități astăzi, de fapt două. Spațiul digital, un loc de expresie, de exprimare, rețelele sociale, forumurile, blogurile, nu numai expresie, dar și un loc de formare a opiniei publice, care devine cumva opinia majoritară. Și atunci când ne referim la exemple cum ar fi Cisco, pe internet avem și un spațiu economic, un spațiu digital, așadar, care uh, determină inovarea permanentă dar care și structurează rapoartele, raporturile, mă scuzați, sociale, raporturile de muncă. Deci, vedem și trebuie să vedem că avem un nou spațiu în care coexistă spațiul digital, dar și spațiul economic. Putem să vedem dacă în acest spațiu sau în aceste spații persistă stereotipurile de gen, dacă inegalitățile tradiționale clasice uh, Uh, dispar sau din se renoiesc, dacă avem probleme de uh, uh, toleranță și așa mai departe. Problemele sunt destul de mari, nu vreau să eu să le minimizez și le-ați menționat și dumneavoastră, însă m-aș concentra totuși în prezentarea mea pe oportunități. Deci pe ocaziile pozitive aduse de acest spațiu, nu știu dacă ați văzut această copertă de pe Newsweek, care a fost foarte mult uh, transmisă pe toate canalele, femeile în Silicon Valley, uh, chipurile Invazia femeilor în Silicon Valley, o copertă cât se poate de sexistă, dar care a avut un efect de bumerang, pentru că a devenit foarte cunoscută deci, da, stereotipurile de gen se mențin, persistă în spațiul digital și, bineînțeles, că inegalitățile astfel uh, riscă să reapară tot timpul, iar uh, avem un nou limbaj, codul informatic, care presupune și alte dificultăți, inegalitățile de tratament, chiar salariale persistă și, în general, în spațiul economic, aceste femei sunt uh, în continuare minoritare pentru că în continuare uh, studiile, sau mai bine zis, nivelul de studii sau opțiunile tehnice sunt nu, nu prea plebiscitate de femei. În Franța, de pildă, doar 10% dintre programatori și uh, așa mai departe sunt femei pe când uh, pe internet aceste oportunități uh, sunt uh, consubstanțiale. Avem mai multe explicații în acest sens. În primul rând, fără frontiere, fără granițe, avem spațiul digital, mă scuzați, digital, care este organizat nu vertical, ci în mod orizontal, iar acest spațiu permită o uh, intruziune între ghilimele, mai rapidă, mai mare a femeilor care astfel pot să intre sau să acceseze niște locuri simbolice ale puterii, altfel decât în mod clasic. Se discută mult despre neutralitatea internetului, dar de fapt esența și a internetului este, da, această neutralitate, această idee supremă de egalitate. Și atunci se pune întrebarea de cum să profităm de aceste ocazii pentru ca această esență a universului digital să devină o șansă pentru femei. În primul rând, trebuie să continuăm să ne luptăm pe acest teren și să combatem, să luptăm împotriva stereotipurilor de gen care sunt uh, uh, înrădăcinate, iar această bătălie trebuie dusă în permanență. Apoi, uh, femeile cunosc bine un lucru și anume un lucru uh, amplificat de internet și se vede asta atunci când se alege cariera, este vorba de acel sindrom al imposturii pe care îl resimt femeile. Femeile se autocenzurează, se gândesc că nu sunt la înălțime, că nu se află la locul lor într-un mediu dominat Uh, fasonat de bărbați, economic vorbind, social vorbim. Deci acest sindrom al imposturii trebuie combătut. El este foarte puternic în rândul femeilor și în uh, Franța avem grupuri cum ar fi Gorzintex sau Duchesse France, grupuri, deci firme, companii care lucrează mult insistând pe faptul că femeile trebuie să aleagă filiere profesionale mai tehnice, mai științifice, iar efectul de, de masă, deci numărul mare în care, um, de femei care vor alege aceste filiere profesionale va asigura o adevărată revoluție în acest sens. Deci trebuie să fim optimiști. Inițiativele, exemplele. Aș mai da un exemplu. În Franța am avut o firmă care a fost în centrul atenției uh, în legătură cu anumite oportunități economice care nu au fost uh, uh, oferite. Exemplele sunt multiple. Eu cred că oportunitățile pentru femei nu trebuie să fie separate de alte oportunități pe care le putem avea astăzi. În acest caz, în cazul Uber, vedeți foarte bine că există o serie de persoane care nu puteau să intre pe piața muncii clasic vorbind, șofer și așa mai departe. Iată, universul digital a permis unei serii întregi de persoane cu permis de conducere să intre pe piața muncii să obțină un statut pe care nu-l puteau obține altfel. Deci asta este cazul uh, Uber. Și bineînțeles, uh, Marea problemă uh, de care se discută în acest sens este cea a educației. Directoarea executivă a ONU Femei pentru Femei a subliniat importanța învățării de către femei a codului de programare informatic. Dacă nu ajutăm femeile în acest sens, femeile vor pierde bătălia participării la clădirea socolului 21. Deci nu trebuie să rămânem pe educația tradițională, ci trebuie să înțelegem că programarea informatică, programarea, învățarea programelor informatice și a codurilor uh, trebuie să facă parte din programa școlară de la mai, cea mai uh, de vârstă, deoarece, într-adevăr, e vorba aici de o nouă concepție a un uh, a unui limbaj, a unui întreg univers, acest univers digital și femeile de, de la cea mai fragedă vârstă trebuie ca aceste fete, fie că sunt, ne vorbim de țări în curs de dezvoltare, fie că vorbim despre țări uh, dezvoltate, să uh, învețe acest alfabet al noilor tehnologii și să învețe să programeze iar asta nu trebuie să fie considerată ca un fel de ceva inutil uh, sau de nișă, ci pur și simplu o condiție sine qua non pentru educare, pentru formare. Și dacă insistăm uh, să ne menținem în acest spațiu digital pentru că el este plin de oportunități, dar că dorim ca el să fie în continuare egalitar și uh, deschis, trebuie să acceptăm și să insistăm că educația trebuie să se adapteze astfel încât uh, mult mai rapid, prin aceste instrumente puse la uh, bătaie, să putem, într-adevăr, să avem un internet mai egalitar, mai deschis. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señora. Mulțumesc foarte mult, doamna Berger. Și în încheiere, în încheierea turului de intervenții din partea experților, are cuvântul doamna Monique Moreau din partea CISCO. So, I'm, um, I don't have any... Mulțumesc foarte mult. Eu nu am niciun fel de imagini pe care să vi le prezint, așa că o să trebuiască să mă ascultați. Stimată doamnă președinte, stimați parlamentare, în numele CISCO, vreau să vă mulțumesc pentru invitația adresată astăzi. Într-adevăr, e vorba de un subiect care este foarte important și este foarte important și din punctul meu de vedere strict personal. Vorbim despre uh, un val de migrație cel mai important din uh, cel al doilea război mondial încoace și e clar că acest lucru, această migrație va avea ramificații enorme pentru femei și nu vreau să vă vorbesc despre statistici, pentru că statisticile le cunoașteți, știți cifrele. Eu m-aș referi, în calitate de întreprindere, întreprindere Cisco, la un studiu, un studiu pe care l-am făcut în noiembrie 2014. 84% din întreprinderile care sunt tehnice, uh, managerii sunt bărbați. Așa că aș vrea să lansez o dezbatere aici. Dacă există ceva care să vă amintiți astăzi, e bine, aș putea că aș... sunt trei aspecte. Femeile sunt importante, evident. Tehnologia poate reprezenta o șansă în plus. Și bărbații trebuie să facă parte din soluția ce, ce vom găsi. Și am ascultat ceea ce au spus colegele mele, cele două experte precedente. Dacă nu îți place lumea în care trăiești, atunci trebuie să o schimbi. Și noi avem o obligație, doamnelor și domnilor, să schimbăm această lume. Trebuie să conlucrăm și astfel nu numai că vom rezolva aceste provocări, ci vom face în așa fel încât rezultatele să fie exponențiale. Noi am primit această planetă de, de la strămoșii noștri și o vom transmite mai departe pentru copiii noștri. Și trebuie să imaginăm o lume pentru ei fără limite, fără granițe, cu șanse de viitor. Viziunea mea este următoarea. Trebuie să avem o economie diferită, o economie supercritică cu o conștiință ridicată în care să integrăm anumite valori, să creăm noi oportunități pentru joburi. Asta înseamnă idei noi, înseamnă inovație, înseamnă posibilități de dezvoltare suplimentare. Tehnologia reprezintă un element cheie și, de fapt, de ceea ce avem nevoie este să formăm mai multe femei în domeniu și să creăm o nouă generație de femei care să fie abilitate din punct de vedere tehnologic. Și vom putea reduce astfel, prin o astfel de economie, fie nouă uh, șomajul. O să avem adevărate platforme în care femeile au competențele necesare pentru a utiliza tot felul de aparate, tot felul de tehnologie. Haideți să ne imaginăm acest lucru. Dați-mi voie să vă prezint un pic această idee, uh, acest vis al unei astfel de platforme, platforme tehnologice. Ce ar însemna plus pentru femei într-o societate digitală? Dacă am avea softuri deschise, open source. Asta ar putea să reprezinte un model cheie. Am putea avea anumite aplicații, anumite interfețe pe care să le putem utiliza în domeniul guvernanței. Am putea să evaluăm mai bine valoarea anumitor propuneri și am putea să dezvoltăm și mai mult inovația pentru că aceasta duce la noi oportunități. Și aceste tipuri de construcții teoretice pe care le imaginăm astăzi vor reprezenta bazele unei noi societăți în care există dorința de colaborare, de conlucrare, în așa fel încât toate femeile de peste tot de pe planeta noastră să poată să conlucreze împreună și să se ajute unele pe altele pentru, a fi, pentru ca acțiunile lor să fie încununate de succes. Există foarte multe astfel de uh, exemple de companii care au mizat inițial pe educație. S-a uh, vorbit foarte mult despre educație în prezentările precedente. Companii cum ar fi Express au încurajat inovația în acest domeniu ne putem imagina că vom putea utiliza o tabletă undeva într-un sat izolat, care până atunci nu a văzut niciodată cum arată un smartphone. Și un copil ar fi în măsură să o folosească și să o aprindă și să o utilizeze. Asta se poate face prin intermediul unei platforme de acest gen, în care tehnologia este pusă la dispoziția oamenilor, a femeilor am putea imagina că avem o tranzacție în care nu mai e nevoie de un cont bancar tradițional. Am putea uh, elimina astfel tot felul de bariere. Imaginea pe care o am eu este un adevărat internet al femeilor, uh, pentru femei. Și am putea să ne imaginăm că anumite companii tehnologice sau nu ar uh, putea astfel miza pe potențialul femeilor și întregul internet ar putea pune la dispoziție toate aceste instrumente. S-a vorbit, spre exemplu, că există de, de, despre anumite aplicații care permit uh, uh shopping sau uh, trimiterea unor mesaje și așa mai departe. Acestea pot fi dezvoltate. E clar că muncitorii de astăzi, lucrătorii de astăzi au nevoie de noi competențe și există oportunități de joburi în domeniul tehnologic și aceste oportunități sunt foarte mari în Europa. Asta e o acțiune de viitor. Uh, schimbările sunt din ce în ce mai rapide și uh, lumea evoluează din ce în ce mai repede, așa că noi astăzi cu toatele trebuie să uh, lăsăm deoparte frica și să lăsăm deoparte frica de riscuri și să ne lansăm, pentru că avem deocamdată 7,3 miliarde de oameni pe această planetă și uh, uh, lumea se învârte 24 de ore din 24. Femeile reprezintă 51% din această economie mondială. Atenție, 51%! E ceva uh, foarte interesant în momentul în care vorbim despre egalitatea de gen, într-un secol cum e secolul nostru, 21, în care vrem să definim o nouă societate, în care trebuie să includem întreaga populație, să includem toate schimbările și modificările. Și vedeți că nu reușim întotdeauna, rezultatele sunt mai degrabă tragice. Putem aborda și alte subiecte importante din punct de vedere economic. Egalitatea de gen reprezintă baza, temelia pentru toate aceste dezbateri, pentru aceste uh, evoluții. Nu trebuie să subestimăm impactul mass media, impactul culturii în general asupra acestei schimbări de mentalitate. Dacă nu poți să vezi ceva, nu poți să-l înțelegi. Deci ar fi mai simplu dacă, pentru mine dacă ar trebui să vă vorbesc doar despre tehnologie. Nu, eu aș dori să vă vorbesc și despre o modificare de natură organizațională, care e foarte greu de măsurat, foarte greu de indus. Noi la CISCO asta încercăm să facem. Bărbații au posibilitatea și obligația să considere femeile ca fiind aliați. Și femeile trebuie să conlucreze, să învețe să conlucreze cu bărbații și împreună CISCO asta înseamnă, încearcă să facă, să meargă mai departe decât ce s-a făcut până în prezent. Vrem să avem o colaborare deplină care să reprezinte un minim, o bază minimă pentru diferite inițiative, pentru a crea noi oportunități, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și asta va putea fi la un moment dat și măsurat și de altfel vom avea mai multă inovație și, de fapt, durează cam în medie 5 ani până reușești acest lucru. E o călătorie, e un drum ce trebuie parcurs. Reciprocitatea între femei și bărbați, conlucrarea aceasta, colaborare ce trebuie făcută, reprezintă un rezultat atins de către Cisco. Și o companie precum a noastră încearcă întotdeauna să păstreze talentele și să, uh, uh, să le încurajeze să le dezvolte. În Centrul Național de, uh, pentru Femei în Statele Unite s-a spus că femeile, din punct de vedere tehnologic, nu sunt uh, nu sunt depășite. Deci, cu toții putem face uh, ceva în acest sens, putem lua măsurile ce se impun pentru ca femeile să se dezvolte din punct de vedere și tehnologic, al abilităților tehnologice. E clar că asta va dezvolta încrederea în sine, va dezvolta anumite competențe, abilități și, având în vedere că ajung la concluzie, am să vă dau o temă pentru acasă. Se cheamă cele nouă recomandări, cele nouă recomandări pe care noi le-am redactat. Unii, unele dintre colegi s-au referit deja la aceste lucruri. Dincolo de uh, concediile de paternitate, de maternitate, uh, de concedii de formare, haideți să mai vorbim și despre altceva. Există anumite campanii care ar trebui să sublinieze rolul femeilor ca și lider. Am putea să utilizăm anumite exemple uh, femei antreprenori care au lansat companii de succes, așa cum s-a întâmplat uh, de multe ori și în Franța, ca și model demn de urmat. Numărul 3. Uh, educația începe încă de la școală. Noi avem în istorie, putem spune, diferite exemple de femei antreprenori și le putem sublinia, le putem explica, le putem preda copiilor. Și în Statele Unite, spre exemplu, există astfel de inițiative. Uh, în programa de învățământ se vorbește despre 3, 4, 5 femei foarte cunoscute uh, ca și antreprenor, în rolul acesta de antreprenor, de inovator. Și s-a vorbit despre 3-4 uh, exemple și uh, problema este că una dintre ele era într-adevăr, uh, e vorba de Marie Curie, iar celelalte erau doar top model. Recomandarea numărul 4. Premiul Nobel. Nobel. Putem să-l acordăm acelor țări care încurajează cariera femeilor. Apoi, uh, Numărul 5. Putem dezvolta diferite oportunități la nivel de Uniunea Europeană în care să cooptăm atât femeile cât și bărbații. Numărul 6 egalitatea de gen și încurajarea uh, femeilor, a tinerelor fete. Numărul 7. Să încurajăm dezvoltarea de abilități și dezvoltarea de carieră, special pentru femei. Am vorbit foarte mult despre educație. Dar ce se întâmplă în momentul în care ajungi, eu știu, la vârsta de 30 de ani, de 40 de ani, când vrei o schimbare, când vrei să evoluezi? E bine, am putea să avem o astfel de campanie, nu? Care să se numească Nu e niciodată prea târziu încât să putem explica, se pot face schimbări. Apoi, să avem conferințe în care există egalitate de gen și femei și bărbați în sală. Am fost la foarte multe uh, conferințe în care, de fapt, uh, uh cei din sală erau majoritar femei. Apoi, putem susține aceste prezentări ale femeilor antreprenori care au spiritul întreprinzător și haideți să facem acest lucru. Pentru a spune același lucru cu alte cuvinte, putem avea o, un angajament. Și în momentul în care există un angajament, există și o, o preluare a anumitor idei. Și de fapt acesta este viitorul nostru să preluăm toate aceste idei, toate aceste posibilități, să, să punem uh, uh, în rețea toate aceste talente și să lansăm și un apel către colegii noștri bărbați de egalitate și reciprocitate împreună cu femeile și să ajungem la o rată de ocupare de 50% femei, 50% bărbați, în care există egalitate, fără de care am pierde anumite elemente. Uh, am pierde toate aceste femei care în anumite țări pur și simplu mor pentru că nu au acces, spre exemplu, la îngrijiri medicale. Dacă avem acest, realizăm acest lucru și Europa are această șansă de a putea deveni lider în domeniu la nivel planetar. Muchísimas gracias, señora. Mulțumim foarte mult, doamna Moro. Mulțumesc celor trei experte care au intervenit și care ne-au prezentat într-un mod foarte clar care sunt uh, Provocările cu care ne confruntăm în momentul acesta, în viața noastră de zi cu zi, și de aceea, din punct de vedere al Comisiei noastre parlamentare, noi încercăm să lucrăm tocmai în, înspre obținerea acestei egalități de plină între femei și bărbați, egalitate la nivel de oportunități și de dezvoltarea carierei. Noi ni se pare a fi un element fundamental. Și acum am să dau cuvântul doamnei raportor doamna Reintke, pentru a ne face o primă prezentare a ideilor principale ce vor fi cuprinse în acest raport. Și ulterior, evident, vom avea o dezbatere împreună cu raportorii din umbră din partea diferitelor grupuri politice. Thanks, Madam Chair. Um, and first of all... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor Uh, care ni s-au alăturat astăzi. Mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. Uh, prezentările dumneavoastră au fost foarte echilibrate. Ați dat o serie de exemple cu privire la mediul cu care se confruntă sau situația cu care se confruntă femeile în această eră digitală. Am decis să creăm acest raport pentru că suntem de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Digitalizarea revoluționează societățile noastre în toate domeniile și, bineînțeles, digitalizarea are efecte pozitive, dar și negative, aduce cu sine o serie de oportunități. Dacă e să ne uităm la platforma democratică în care se poate transforma uh, internetul, după cum ați spus dumneavoastră, doamnă Șram, sau uh, Uh, la oportunitatea creierii unei platforme economice mai echitabile prin intermediul uh, internetului, uh, cum ați spus doamnă, dumneavoastră, doamnă Monroe. Dar cred că nu trebuie să trecem uh, într-un cont, într-un cont de umbră efectele negative pe care digitalizarea le poate afla, avea asupra societății noastre. Și în acest context trebuie să vedem ce poate face Uniunea Europeană pentru a combate acele probleme care apar nu datorită internetului, ci uh, acele probleme care uh, existau deja, dar care sunt potențate acum până la urmă de, de internet. Uh, a venit uh, momentul să discutăm acest subiect pentru că, iată, Comisia Europeană discută în momentul de față agenda digitală. Prin urmare, vor apărea o serie de inițiative care vor avea drept ambiție susținerea, sprijinirea acestui, acestei digitalizări. Uh, a societății noastre. Dar egalitatea de gen uh, nu este una dintre prioritățile agendei digitale în momentul de față. Prin urmare, trebuie să acționăm cât mai rapid cu putință. Comisia noastră pentru drepturile femeilor uh, și-a asumat responsabilitatea de a spune că egalitatea de gen trebuie neapărat inclusă în diferitele sfere ale agendei digitale. Iar eu voi sublinia doar câteva dintre aceste domenii. Da, ați menționat mult mai multe, dar uh, eu uh, vă voi vorbi uh, practic despre documentul nostru de lucru și uh, elementele conținutul, conținute de acesta. Vorbim în documentul nostru despre democrație, despre formare, despre accesul pe piața mun- muncii, despre economia durabilă și mai avem și un punct despre violența împotriva femeilor. Aceasta este structura pe care ne bazăm uh, uh, noi. Dar acum că am ascultat prezentările dumneavoastră, bineînțeles, în calitate de raportor, Uh, voi vedea dacă aceste puncte sunt suficiente sau nu. Deci digitalizarea societății noastre este în primul și în primul rând o mare uh, oportunitate. Internetul ca și platformă democratică conferă mai multă putere femeilor care în continuare sunt un grup marginalizat, chiar dacă, iată, femeile reprezintă 51% din populația mondială. În ceea ce privește uh, dezvoltarea economică, internetul poate fi folosit ca un instrument tocmai de către femei. Dacă ne uităm la piața muncii, nu putem să, ne, să nu ne uităm la sectorul IT. Ați văzut sau n-ați spus că 85% dintre cei care lucrează în acest sector sunt bărbați. Asta este dureros Uh, pentru că dovedește clar că femeile sunt uh, mult prea slab reprezentate în acest sector atât de important. În fiecare an se creează 21.000 de noi locuri de muncă în sectorul IT, prin urmare ar trebui să uh, sprijinim femeile. Și ele trebuie să obțină uh, cel puțin o parte dintre aceste locuri de muncă. După aceea ați uh, vorbit despre slaba reprezentare a femeilor uh, în companiile IT, dar bineînțeles nu putem uita despre, de marile companii. Știți, anul acesta discutăm despre reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, dar dacă e să facem legătura cu sectorul uh, IT trebuie să ne gândim la maniera în care femeile pot participa mai bine și mai mult la conducerea companiilor din uh, sectorul IT. Trebuie să ne uităm la care vor fi uh, locurile de muncă din viitor, care vor fi locurile de muncă ce vor dispărea ca urmare a acestei digitalizări. Uh, Uh, dar și în ceea ce privește condițiile de muncă, doamnă Berger, vorbeați despre Uber. E clar că reprezentarea angajaților este deosebit de importantă, reprezentarea femeilor este foarte importantă și trebuie să ne ocupăm de ea în această eră digitală. Acum Comisia a venit cu o pro, propunere de strategie cu privire la echilibrul perfect al vieții uh, angajaților și asta ar putea fi o oportunitate pentru femeile care sunt angajate. Încă ceva, educația, după cum ați spus și noastră, este esențială, dar uh, nu se pune doar uh, problema uh, includerii unui număr mai mare de femei în diferitele științe exacte, nu trebuie uh, să vorbim doar despre asta, ci trebuie să ne gândim cum anume putem integra în structurile ierarhice ale uh, instituțiilor de învățământ mai multe femei. După aceea, dacă ne uităm la dezvoltarea economică durabilă, s-a spus cât se poate de clar că pentru a ne uh, Uh, că diversificarea economiei aduce cu sine o, un mai mare caracter durabil. Iar uh, lucrul acesta este esențial uh, pentru femei uh, și tocmai de aceea cred că trebuie să ne gândim la posibilități de finanțare pentru tot felul de noi companii înființate uh, și ar trebui să discutăm de asemenea despre planul Juncker, despre distribuirea banilor care stau la baza acestui plan. Trebuie să vedem cum anume banii pot fi uh, distribuiți, ținându-se cont de numărul de femei angajate în diferite proiecte, companii, etc. Trebuie să ne uităm și la exemplele tinerelor antreprenoare care au făcut foarte mult deja. Într-adevăr, trebuie să prezentăm aceste modele, aceste exemple, trebuie să subliniem uh, activitatea acestor oameni care adeseori lucrează în uh, medii deosebit de dificile, dar cu toate acestea se descurcă foarte, foarte bine. Și acum revenind la doamna Schramm, uh, Uh, iată, violența este importantă și pentru noi, trebuie să subliniem bine în raportul nostru uh, problema violenței, trebuie să spunem clar că internetul este folosit adeseori ca platformă de reinstaurare a stereotipurilor uh, de tip patriarhal, de o platformă de instigare la ură, etc., dar contra contraargumentul pe care ar trebui uh, în, uh, să-l subliniem în acest context este reprezentat de toate ONG-urile, toate activistele care uh, luptă împotriva genul, genului acestuia de violență. Trebuie să vorbim despre maniera în care femeile se pot uh, se pot uni pentru a lupta împreună împotriva tuturor acestor uh, atacuri de natură sexistă. Trebuie cu toatele tinere bătrâne să fim mai active pe internet uh, și să, devin, să devenim o forță care contrabalansează tendințele existente. Sper din tot sufletul ca cu ajutorul colegilor să obținem mai multe idei uh, și pe baza acestor idei ce se vor cristaliza încet încet, cu siguranță vom avea un uh, raport foarte echilibrat. Mă bucur foarte mult că iată am purtat această discuție cu dumneavoastră, vom purta în continuare discuție uh, și cu alți activiști, cu sindicate, cu companii, etc. Pe baza acestor discuții sper din tot sufletul să putem influența agenda digitală care va va fi uh, prezentată de către Comisia Europeană, dar de asemenea sper că vom reuși să dăm o nouă formă aportului femeilor la economia europeană. Debate. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor, și acum vom începe dezbaterea împreună cu diferiți reprezentanți ai grupurilor politice, raportorii din umbră, numele PPE, are mai întâi cuvântul doamna Le Grip. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte mulțumesc la rândul meu din inimă celor trei uh, invitate din această dimineață. Cele trei prezentări au fost absolut uh, extraordinar de pasionante și ăsta este un eufemism și e păcat că avem colegi care n-au putut să vină de dimineață, din păcate, cred că au ratat multe lucruri foarte interesante, dar uh, cum suntem prezenți pe internet, cred că vor putea să vizioneze acolo ce ați spus și ce am spus și noi în cursul dezbaterii. Împărtășesc tot ce s-a spus aici și s-a prezentat în mod atât de uh, interesant și împărtășesc și ceea ce a spus doamna raportor i-a spus multe lucruri în mod cât se poate de precis, dorind ca dezbaterea noastră să fie cât se poate de dinamică, de plină, de lucruri concrete și asta e bine pentru viitor. Aș avea însă întrebări concrete pentru dumneavoastră și aș preciza ceva în legătură cu universul digital și mă gândesc și la titlul dezbaterii de astăzi, Femeile în uh, epoca digitală, a treia revoluție industrială sau postindustrială. Aceasta este revoluția cu R mare care va permite femeilor și fetelor să își cucerească toate drepturile și să joace rolul care le revine în societate pe deplin și, în sfârșit, să fie la egalitate cu bărbații. Pentru că, da, precedentele revoluții au uh, provocat multe probleme. Femeile sunt cele care au suferit cel mai mult din pricina acestor lucruri. Aici, iată, este ocazia ca această nouă revoluție să fie cea bună pentru femei, să le permită să cucerească noi uh, teritorii și toate drepturile, așa cum a spus și Laurence Berger. Am văzut exemple recente de emancipare, de mișcări de emancipare, de pildă politică, primăvara arabă. Se pot spune multe despre asta. Un pas înainte, un pas înapoi, dar de fapt tinerele tinerele femei au folosit mult instrumentele acestea digitale care au făcut să fie atât de vizibile aceste mișcări, această revoluție chiar și în Iran. Prea puțin, din păcat, prea puțin timp, dar avem și pe un continent cum ar fi Africa exemple de femei de la sat care pot să se organizeze mai bine, să își prezinte producția, să o vândă, să se organizeze, să intre într-o societate în care pot să facă schimburi comerciale cu ajutorul instrumentelor digitale, pentru că vorbim de o societate care în continuare nu prea apreciază femeile. Iată, deci, câte ocazii de care sperăm că femeile pot să profite și în continuare Doamna raportor a pus accentul, bineînțeles, pe educație ca și dumneavoastră. La rândul meu mi se pare că este un lucru absolut esențial. <coughs> Apoi, încrederea în sine. Stima de sine mi se pare și acesta un aspect deosebit de important pentru femeile din generația mea, este evident, dar uh, și pentru tinerele fete este aceeași uh, problemă. Eu am trei fete și văd modul în care ele sunt prezente în spațiul uh, digital, mai puțin decât băieții, sau poate în mod diferit față de băieți. Cred că și în tânăra generație se regăsesc anumite abordări uh, sexiste în funcție de gen care determină modul în care suntem prezenți în aceste spații, între aceste noi spații, media sociale, um, schimburile de opinii, uh, discuțiile internaționale, sunt însă foarte interesante pentru tinerele fete, Uh, iar noul uh, mod de consum economic pare să convină perfect uh, acestor noi generații de fete și tinere femei, dar cred că nu e suficient. Trebuie să mergem mai departe, să încercăm să intrăm pe calea emancipării și cuceririi spațiului politic pentru femei. Femei care să-și asume rolul acesta Uh, și să fie cele care construiesc activ uh, această lume, să nu fie pur și simplu niște consumatoare, ci să fie și uh, factorii de influență, cele care fasonează pas cu pas acest univers și să nu ne cantonăm numai într-un loc, numai într-un rol de consumator de altfel extrem de avizat și iscusit. Iată, deci, o serie întreagă de instrumente uh, și de punere în rețea pe care le-ați menționat pentru ca să se potențeze reușita femeilor și fetelor în acest domeniu. Uh, sistemele noastre uh, din păcate, nu prea au repere feminine în domeniul științific care nu lipsesc nu lipsesc în domeniul științific și tehnic, uh, dar nu sunt puse în evidență. Și asta e interesant și e trist. Trebuie să ajungem la uh, progrese suficient de rapide. Ele nu sunt rapide astăzi Uh, progrese în domeniul, să, să există, există uh, progrese în ce privește încrederea în sine, să se elimine acea senzație de impostură, uh, inclusiv pentru tinerile fete care sosesc pe aceste platforme. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi în această dimineață. Mulțumesc foarte mult, doamna Grip, și în numele grupului socialiști. Raportor din umbră sunt chiar eu. Și voi utiliza aceste două minute pentru a mulțumi încă o dată colegilor care au participat la această audiere și expertelor pentru prezentare și cred că prezentarea doamnei raportor preia în mod global toate chestiunile cu care ne confruntăm în momentul de față și în ceea ce privește femeile în era digitală, putem spune că sunt două aspecte diferite. Egalitatea de acces uh, oferită femeilor la toate aceste aspecte și, pe de altă parte, utilizarea și dezvoltarea și posibilitatea de a incorpora anumite acțiuni pentru a încuraja această participare la uh, era digitală, la societatea digitală. Și cred că acest lucru trebuie să se distingă în mod clar și în planul strategic pe care îl pregătește Comisia Europeană. În 2015 au fost introduse anumite aspecte, uh, cum ar fi, spre exemplu, sprijinul pentru acele uh, asociații și întreprinderi care lucrează în domeniu și care abordează lucrurile dintr-o perspectivă de gen. Și, pe de altă parte, cred eu că, de asemenea, este foarte important să putem uh, să ne asigurăm că accesul la uh, la, la dezvoltarea și la fondurile structurale să poată fi garantat pentru toate teritoriile. Și în acest sens trebuie să nu uităm nici femeile care locuiesc în mediul rural, pentru că știm că există foarte multe dificultăți pentru aceste persoane care locuiesc în mediul rural să aibă acces la toate aceste noi tehnologii. Uh, de aceea, o un element principal în cadrul acestor programe ce sunt finanțate de fondurile structurale să poată fi desfășurate în mediul rural și să țină seama de această nevoie de egalitate de șanse pentru femei uh, uh, chiar și pentru cele care locuiesc în mediul rural sau uh, urban. Egalitate de șanse. De aceea sunt absolut de acord cu cele spuse atât de doamna raportor cât și de doamna Legrip. Uh, Așa că acum am să dau cuvântul doamnei Verder ca și raportor din umbra din partea grupului ALDE. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, invitatele noastre pentru că ne-au dat uh, multe subiecte de reflexie. Am fost la Geneva la conferința legată de uh, femei și spațiul internet și e interesant uh, ce ați spus și dumneavoastră că, de fapt, în prezidiu erau aproape numai bărbați care erau, practic, ocupați cu Twitter și cam atât. Uh, aș da un exemplu interesant care n-a fost menționat, Bangladeshul. Această țară și-a digitalizat toate programele, mă refer la contactele cu administrația, care se fac exclusiv să zicem, pe internet, online, electronic, au investit în infrastructuri și uh, avem și alte efecte conexe și anume într-un sat uh, sau da, în fiecare sat au dat, uh, au dat câte o tabletă și câte o uh, celulă fotovoltaică și au însărcinat pe cineva, de obicei o femeie, să se ocupe de toate aceste demersuri administrative cu ajutorul internetului. Uh, Uh, și uh, știu că în uh, Europa încă suntem destul de nemulțumiți de faptul că eventual vom avea totul pe internet și mai problema supravegherii internetului. Cred că cred că există multe oportunități pe internet, unele mai bune decât altele, contează cum te orientezi și ce vrei să faci. Dar cred că nu explorăm toate teritoriile pe care am putea explora, se pare. Mi se pare interesant că ați spus uh, pe, um, pe planșă o fotografie a unei femei din anii 50. S-au făcut multe progrese de atunci, uh, slavă Domnului. Și mi-aduc aminte că în anii 50 problema era uh, aceea de limbaj, a ce se poate spune. Apoi, în anii 60, eu fiind adolescentă, am avut o altă abordare și apoi anumite subiecte au intrat în uh, limbajul comun. Acum se pare că există uh, posibilitatea să se meargă și mai departe. Mă refer la uh, contracararea abuzurilor online și a hărțuirii care exista dintotdeauna. Însă, cât privește prezența pe Twitter și pe Facebook și aici la Parlament uh, avem multe, multe persoane care folosesc aceste uh, platforme. Eu personal am fost uh, victima unui astfel de amuz pe, abuz pe, pe, pe Twitter mm, și în general uh, nu iau în seamă aceste abuzuri care există, care mi s-au întâmplat. Uh, am fost și eu victimă, dar știu că continuă să fie ceva Uh, izolat le putem contracara aceste fenomene. Și aici uh, educația este deosebit de importantă și sunt încă multe progrese de făcut și ar trebui să existe o bază, uh, o programă de bază care să fie predată la școală în legătură cu datele și cifrele de care, la care ne referim, care există și ar trebui să fie predată, vă spunem, uh, Uh, pentru a putea să formeze o bază. Deci educația are încă multe de parcurs în acest sens. Dar mai există și rolul uh, furnizorilor de conținut și a celor care găzduiesc platformele Twitter, Facebook și așa mai departe rolul lor este enorm. Ei, ei pot să oprească aceste fenomene, să facă niște rapoarte, să determine femeile, să aibă curajul să spună că există abuzuri și să existe niște consecințe. Așadar, se pune și întrebarea despre cum vom încuraja prezența femeilor pe internet Ehm, știm bine că din punct de vedere al tevronaratului există încă foarte multe disparități, mai ales în ce privește partea tehnică. Și mă întreb de ce femeile nu văd asta ca pe o provocare interesantă. Are oare asta legătură cu biologia femeilor? Poate că nu ne dăm seama, dar suntem totuși diferiți de bărbați. Abordăm lucrurile diferit. Bărbații sunt uh, mult mai mult uh, tentați să lucreze în grup, uh, să aibă colegi, să lucreze împreună. Femeile au alt gen de interacțiuni sociale. Poate că ar trebui să ne gândim și la aceste aspecte și să le transmitem firmelor care se străduiesc să atragă femeile. Acum câțiva ani am fost uh, cu comisia INTA la Google, la Dublin și acolo au, ei au inventat un nou spațiu de lucru, un open space foarte frumos decorat, lumea stă, discută și așa mai departe, extrem de agreabil, extrem de plăcut, inclusiv pentru femei. Un loc foarte bun, uh, un spațiu de lucru interesant. Cât privește cadrul legislativ pe care noi uh, înșine aici la Parlament l-am creat, uh, a fost foarte negativ pentru femei, de pildă regulamentul privind TVA-ul. Asta este un exemplu. Am spus că TVA-ul trebuie să se plătească în locul în care a avut loc tranzacția și știu cazul în regatul Unit, dar nu numai, probabil că sunt și în alte locuri astfel de cazuri știu cazuri, vă spuneam, de foarte multe cazuri de femei întreprinzător care aveau activitate relativ uh, redusă pe internet, autor de cărți și așa mai departe, care au fost foarte afectate de această reglementare legată de plata TVA-ului um, în diversele țări în care se întâmpla să aibă loc, loc tranzacția și uh, este foarte clar că uh, afacerea lor părea să prospere pe internet până a venit această reglementare a TVA-ului și rolul legislației, iată, este foarte important pentru că deseori afacerile mici, foarte mici, uh, sunt lansate de femei. Monica ai spus că dacă nu-ți place lumea, să o schimbi. Tatăl meu îmi spunea, nu te supăra, activează-te, fă ceva și iată, și asta putea să fie un moto, să facem ceva atunci când constatăm că sunt lucruri care nu merg, care afectează, ne afectează și așa mai departe. În ceea ce privește management, managementul, avem exemple oribile de misoginie. Chiar și la Cisco o consider o companie progresistă, dar ai spus și tu că există probleme pentru că uh, Sistemul, sistemele trebuie să, să se schimbe. Și cred că atunci când anumiți manageri și-au ocupat posturile în domeniul acesta tehnologic, nu le-a păsat dacă uh, o femeie uh, a fost uh, sărită de la promovară și dacă, mai ales dacă o femeie nu era cea care devenea ierarha sau superioară din punct de vedere ierarhic. Deci cred că uh, Uh, există multe lucruri de schimbat în legătură cu mentalitatea acestor manageri. Să vedem și să înțelegem ce le împiedică pe femei, într-adevăr, să fie mai active și cu, să aibă mai multă putere în spațiul digital, care în sine este o mare ocazie, o mare oportunitate, dar de fapt încă suntem într-un blocaj, mă gândesc din nou la anii 50, mulțumesc pentru contribuții și mulțumesc și domnului raportor pentru raportul său. Mulțumesc foarte mult. Dar la intervenție de los grupos tine la palabra. Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia acest, aceste intervenții, doamna Morvai. Köszönöm szépen. Magyarul szeretnék beszélni anyanyelvemen. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și dacă îmi permiteți, am să mai exprim o limba maghiară. Fiecare deputat a vorbit câte șapte-opt minute. Ieri am luat cuvântul timp de un minut și uh, imediat uh, am fost uh, atacată. Sper că de data aceasta nu am să fiu uh, discriminată. Aș vrea și eu să primesc un răspuns din partea expertelor care au intervenit pe subiectul acesta, maternitatea sau relația care există între maternitate și internet. Care a fost evoluția acestei relații? De ce vă vorbesc despre acest lucru? Pentru că n-am evocat decât o singură dată această idee de maternitate. Uh, e ceva destul de excepțional, fabulos, nemaipomenit, faptul că putem avea acces la internet și că putem astfel să discutăm pe internet, online, în direct, iar femeile care nu își doresc să fie femei sau cele care regretă faptul că, și-au, că au născut copii, că sunt mame, pot să participe asta la diferite forumuri de discuții. Eu, de felul meu, sunt de fapt juristă și mă ocup mai ales de drepturile femeilor și acelor femei care au fost abuzate. Și acum aș dori să vă spun că În momentul în care o femeie regretă faptul că a devenit părinte sau a devenit mamă și că această persoană publică, între ghilimele, acest regret pe internet, de fapt, e un abuz împotriva propriului său copil. Și o astfel de mamă care va contacta alte asemenea femei pentru a regreta împreună faptul că au devenit mame, aceste femei, aceste mame au nevoie de ajutor, de sprijin. Evident că există bărbați care atacă femeile și uh, de multe ori, de altfel acest lucru datează din propria lor copilărie. Însă, eu însă sunt mamă de 25 de ani de zile și n-am regretat nici măcar o zi faptul că am devenit mamă. E adevărat că maternitatea uh, înseamnă și momente foarte grele și sunt momente în care te poți simți izolat în calitate de părinte, în calitate de mamă și că poate fi destul de greu pentru anumite femei să facă față, mai ales pentru acele femei care au copii uh, de vârstă fragedă. Iar internetul, evident, poate să vină în ajutorul acestor mame cu copii uh, mici, uh, să se simtă mai puțin izolate. Și mama respectivă poate să și lucreze pe internet. Și acest lucru e valabil și pentru tați. Tații pot să aibă activitate economică desfășurată online și astfel uh, intră în contact cu locul lor de muncă, sunt în contact cu întreprinderea, cu societatea. Internet este o cale de a ajuta femeile. Pentru că acestea să poată avea acces la piața muncii. și astfel să se simtă mai puțin izolate în acest proces complex de maternitate. Deci internetul poate avea o latură pozitivă, însă internetul poate avea și consecințe negative uneori, pentru că în momentul în care te întâlnești cu prietenele în mod real, în viața reală, nu în mod virtual, e ceva mult mai bun, nu? Apoi, viața culturală, de asemenea, este importantă. Noi putem să vizităm un muzeu în online, în mod virtual. O femeie care are un copil mic, un bebeluș, poate nu își poate permite să meargă la muzeu, dar poate vizita online, în mod virtual. Deci acest lucru poate să reprezinte un sprijin helyzetbe kerülnek az anyasággal összefüggésben, ilyenkor se... Și într-adevăr se poate întâmpla ca o femeie să uh, cunoască o perioadă de criză din cauza maternității. Și mama aceasta trebuie să fie ajutată și să fie ajutată nu numai ea, ci și copilul. Sültünk, ha így érezzük, akkor sürgősen szakmai... Nu trebuie să ajungem într-o situație atât de dramatică încât să regretăm faptul că am, avem copii. Dacă se ajunge într-o astfel de situație, se poate, trebuie să se ceară ajutor, pentru că e vorba de un abuz și trebuie ca femeia respectivă, mama respectivă, să poată fi sprijinită, ajutată. Deci întrebarea mea, întrebarea mea către cele trei experte, cele trei interveniente de astăzi, este următoarea. Oare internet poate ajuta acele femei care au copii și cum anume poate fi ajutată familia, viața familială, cum putem să educăm aceste femei. În uh, Ungaria avem un sistem de întrajutorare a femei, femeilor care se ajută între ele. Și un alt aspect la care vreau să mă refer, la uh, persoanele în vârstă. Persoanele în vârstă, femeile în vârstă. Oare nu cumva există o, o, un pericol de izolare pentru aceste persoane în vârstă? Pentru că, de fapt, persoanele în vârstă uh, au mers la școală la vremea lor, internetul nu exista, calculatorul nu exista atunci cum putem să ajutăm aceste persoane în vârstă să aibă acces la internet? Esetleg még korban is új üzleti vállalkozásba kezdi. Și să se simtă mai puțin izolate, pentru că e adevărat că în momentul în care ești o persoană de vârsta a treia, poți să te simți izolat. Deci trebuie să găsim o, un astfel de model de societate inclusiv. Mulțumesc. Dos minutos porque el Mulțumesc, ne-am rămas două minute pentru că Uh, va trebui să dăm ocazia expertelor noastre să poată să, să și răspundă la întrebări în mod foarte succint, la întrebările adresate către cele trei colege. Deci foarte pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. E clar că mi-a părut rău că am ajuns mai târziu pentru că a trebuit să particip și la o altă ședință, însă tema mă interesează foarte mult. Era digitală, tehnologia, reprezintă un instrument, un instrument care poate fi utilizat în scopuri bune sau în scopuri eronate. Însă aș avea două întrebări. Mai întâi, în ce fel concepeți dumneavoastră acele faimoase platforme de economie colaborativă digitale care par să fie o soluție pentru anumite probleme? dar și tocmai de asta apar, pentru că nu există un cadru legislativ adaptat, adecvat uh, probleme în ceea ce privește condițiile de lucru, uh, nu uitați poziția femeilor care, dacă eventual, ar putea să aibă acces la aceste platforme. Și o a doua întrebare, ce posibilități am putea avea pentru a avea o clauză transversală în diferitele programe uh, europene de evaluare ante a impactului pe care îl pot avea aceste tehnologii digitale în viața de zi cu zi a femeilor. Conținutul, s-au evocat probleme de violență, uh, de vulnerabilitate a femeilor, uh, de pierdere eventuală a unor date private și personale și, în același fel, cum putem oferi femeilor, spre exemplu, noi în Spania avem Uh, diferite asociații locale, în așa fel încât aceste femei mai în vârstă să poată fi integrate odată ce au ieșit la pensie și să poată participa, să fie la curent la toate de toate aceste evoluții digitale, tehnologice. E clar că acest lucru necesită timp. Mulțumesc foarte mult, doamna Iala Sender, și după cum vă spuneam, avem încă 8 minute la dispoziție. Așa că v-aș ruga foarte mult să sintetizați uh, răspunsurile noi, ca și deputate în plenul Parlamentului, suntem în măsură să răspundem uh, în plenul Parlamentului timp de un minut. Un minut. Îmi pare rău că astfel sunt circumstanțele. Uh, aș fi vrut așa de mult să avem mai mult timp la dispoziție, dar, după cum am spus, trebuie să încheiem dezbaterele la ora 12 și jumătate. Așa că vă rog, dacă la un moment dat aveți alte informații suplimentare, le puteți întotdeauna trimite în scris către de uh, deputate și puteți să le transmiteți uh, eventual către secretariat care le va transmite mai departe către uh, doamnele deputate. Și vă rog, aveți cuvântul timp de un minut fiecare. Ich werde in äh, Deutsch antworten, um ein bisschen äh, flexibler. Voi uh, vorbi în germană pentru a putea da dovadă de mai multă flexibilitate decât în prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Cred că există un consens cât se poate de larg în, în sânul acestei Uh, săli, e clar că femeile trebuie să fie sprijinite în această eră digitală. Acum, în ceea ce privește persoanele în vârstă, femeile în vârstă, da, e un uh, fenomen cu care mă confrunt în, uh, în mod cotidian. Femeile în vârstă, într-adevăr, trebuie să fie să fie alfabetizate în această eră digitală și, într-adevăr, există și femei care uh, Uh, spun că nu își doresc să devină mame și au dreptul să o facă. Asta vreau să vă spun. Este vorba de o formă de discurs existentă în mediile sociale și am uh, dat până și eu exemplul acesta extrem pentru a arăta că, iată, există acest discurs, un discurs care poate îi rănește pe unii sau pe alții. Dar trebuie să spunem cât se poate de clar care sunt temele care, uh, despre care discută în momentul de față femeile. Uh, este vorba despre teme care în trecut nu erau discutate și iată, în momentul de față, sunt puse pe tapet. Uh, studiul acesta uh, vine din Israel, cel cu privire la mamele care nu-și doreau să devină mame. Bine, sunteți în favoarea sau nu a acestui studiu, dar eu vă spun că există femei care au această părere și ele nu trebuie să fie izolate și iată mediul uh, online le permite să nu rămână în izolație și noi trebuie să le protejăm acest drept. Mulțumesc foarte mult, doamna Berger. Uh, Pe scurt, pentru a răspunde la prima întrebare, raportul între maternitate și internet, uh, eu aș vrea să vorbesc mai degrabă despre relația dintre parentalitate și internet, pentru că uh, vorbim despre egalitate, nu? Și cred că și uh, bărbații intră aici neapărat în discuție. Iată, uh, Uh, în ceea ce privește raportul, așadar, între internet și uh, uh, paternalitate, nu putem să nu ne amintim de primăvara arabă. În perioada respectivă ne-am dat seama că internetul, iată, este un spațiu minunat în care un spațiu minunat care devine un actor al demo, democrației. L-am glorificat atunci pe internet. Acum începem să ne schimbăm poziția. Uh, și uh, culpabilizăm până la urmă instrumentul, instrumentul care este internetul. Dar instrumentul trebuie să rămână instrument. Prin urmare, uh, eu nu pot să discut aici sau să judec o femeie care vorbește despre ce vrea ea pe în rețelele online. Eu cred că fiecare femeie trebuie să aibă dreptul să vorbească despre orice își dorește. Există femei care au probleme în momentul uh, în care se confruntă cu probleme în momentul în care se apropie de, de data sorocului și au dreptul să își explice aceste atitudini, aceste sentimente și internetul, iată, le permite să nu rămână izolate. Iar în ceea ce privește persoanele în vârstă, într-adevăr, aveți dreptate, alfabetizarea trebuie să intervină de la bun început, de la cea mai uh, tandră vârstă, cea mai uh, jună vârstă, până la uh, persoanele în vârstă. Și uh, de vârstă, îmi cer scuze. Deci, uh, iată, alfabetizare, alfabetizarea este esențială. Și, după cum spuneam, internetul uh, renoiește relațiile noastre de muncă până la urmă. Internetul va permite crearea unor locuri de muncă care nu sunt uh, neapărat tradiționale. Inter- internetul le va permite femeilor să fie antreprenoare. Pe mine mă, in- mă interesează mai degrabă accesul femeilor la muncă decât accesul femeilor la statutul de, uh, de angajat. Acum, în ceea ce privește viața privată, uh, să nu uităm că se spunea că viața privată este o paranteză în toată povestea, că până la urmă, în momentul de față, viața privată nu uh, trebuie protejată. Ei bine, eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Există și alții care sunt de părerea mea. Eu consider că protecția vieții private este un uh, obiectiv pe care, iată, l-am atins și pe care trebuie să-l protejăm în continuare. Uh, Uh, totul uh, acesta vizează nu doar femeile, ci toți actorii în era digitală. Cu toții trebuie să fim, conștienți, uh, să fim conștienți de faptul că datele noastre cu caracter personal pot fi exploatate, pot fi achiziționate și trebuie cu toții să ne, pro, să ne, să ne protejăm. Deci, uh, Uh, educația digitală, accesul la informație, uh, toate acestea sunt deja tratate, însă ele trebuie să fie tratate în raport cu uh, dreptul la viața privată. Am considerat întotdeauna că viața privată este, iată, o, un deziderat care a fost atins și el trebuie să fie protejat în era digitală. Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia, doamna Moro. And I'll say to uh, Vreau să-i mulțumesc uh, colegei din Ungaria. O întrebare. Putem folosi sau nu internetul pentru a ajuta atât pe părinți, cât și pe copii, cât și pe vârstnici? Da, răspunsul este da. Am fost în Butan și internetul a fost folosit pentru crearea de centre comunitare la care să se reunească mamele, copiii pentru diferite sesiuni uh, sesiuni uh, care sunt în beneficiu celor care uh, participă. Astfel de sesiuni de informare pot fi organizate și pentru uh, vârstnici. Aceste sesiuni sunt practic uh, finanțate de către companii active pe internet și ele pot ajuta uh, diferitele categorii, în special uh, îi pot ajuta pe cei din zonele rurale. Deci, iată, internetul este o oportunitate. Celălalt ex- exemplu, dacă ești femeie, lucrezi și ai copii, internetul îți oferă posibilitatea de a lucra de acasă. Compania noastră oferă această posibilitate. Nu le obligăm pe femei să vină la serviciu în fiecare zi. De fapt, uh, una dintre cele mai importante directoare de la IBM uh, lucrează de acasă face totul de acasă, are un birou acasă. Deci internetul oferă această flexibilitate de care mamele au nevoie. Iată, aceasta este o politică corporatistă care ar putea să fie pusă în aplicare pe o scară mult mai largă. În plus, pentru clarificarea structurilor, trebuie să ne asigurăm că oricare ar fi tema uh, Uh, discutată, toată lumea participă la acea discuție. Spre exemplu, dacă discutăm despre concer, concediul uh, de maternitate, ei bine, nu putem să-i uităm pe bărbați în contextul acesta. Și ei au dreptul să, să primească zile libere. Deci cu toții împreună trebuie să discutăm despre ceea ce poate fi făcut pentru a ajuta pe toți. Da, uh, prin urmare, centrele acestea care informează oamenii pot fi create și ele pot uh, deveni importante surse de informație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia dezbaterea, timp de două minute, doamna raportor. I will not even need... Nici măcar nu voi avea nevoie de două minute. Vreau să le mulțumesc uh, invitatelor noastre. A fost o dezbatere deosebit de uh, interesantă. Pe 22 octombrie vom organiza o conferință pe exact aceeași temă. Grupul nostru o organizează, dar bineînțeles cu toții sunteți invitați la această conferință. De asemenea, mai târziu vom vrea să organizăm o cină așa de networking cu toți cei interesați de această temă. Veți primi, bineînțeles, o invitație, dar vreau să vă, să vă anunț uh, din timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Se interrumpe la sesiune. Continu- să întrerup lucrările acestei ședințe și le vom relua la ora 3 după amiază.